Okay. Uh, good afternoon. Uh, we should start. Bună ziua, haideți să începem reuniunea. Președintea noastră, doamna Bowles, m-a rugat să prezidez eu reuniunea aceasta, cel puțin pentru primul raport. Domnul Schicluna va prelua apoi uh, președinția. Vă doresc să-mi cer scuze pentru această modificare a programului, dar oricum trebuie să ne continuăm lucrările. Deci vom începe cu raportul de care m-am ocupat eu. E vorba de programul de acțiune pentru impozitare fiscalis 2014-2020 și un schimb de opinii privitor la amendamentele care au fost depuse. Avem 54 uh, de amendamente. Și pot să spun în general că mă bucură faptul că multe dintre aceste amendamente depuse, desigur, de către colegii noștri, se concentrează din nou pe modul în care să uh, luptăm mai bine împotriva fraudei fiscale, împotriva evaziunii fiscale și uh, tuturor aspectelor legate de nerespectarea legii. Și sunt de acord cu amendamentele de acest gen. Ele sunt numeroase mă bucură Mă bucură faptul că, iată, și colegii noștri sunt de acord cu punctul meu de vedere exprimat în raport și voi conlucra cu raportul din umbră și cu alți colegi în cursul următoarei perioade pentru a ajunge la amendamente de compromis, deoarece dacă e să văd ce amendamente au fost uh, depuse la raportul meu. Eu cred că putem ajunge la compromisuri de calitate. Există și alte amendamente la care, pentru care trebuie să ne străduim să ajungem la un compromis. Este vorba de amendamente care se referă la modul în care monitorizăm până în aplicarea acestui program uh, Fiscalis și apoi cum uh, să uh, vedem ce se întâmplă pe durata punerii în aplicare și aici sunt gata să conlucrez cu colegii ca să ajungem la un compromis. Există totuși câteva amendamente pentru care trebuie să am o discuție personală cu membrii uh, Parlamentului European care le-au depus. Unele dintre acestea cred că sunt amendamente bune pe care putem să le susținem, dar e de discutat dacă locul acestor amendamente este în raportul meu. Aș putea da un exemplu. De exemplu, colegul nostru, domnul Lambert, la amendamentul 21 a propus acolo ca deciziile fiscale cu dimensiune transnațională să fie notificate instanțelor europene. Bun, e un amendament bun, dar nu știu dacă locul său este aici, pentru că e vorba de un program referitor la un program operațional, de operațiune între statele membre și de punerea în aplicare acestui program. Poate acest uh, tip de amendamente ar trebui să figureze uh, într-un raport eventual care să se ocupe de cooperarea între state Adică eu nu cred că raportul meu este locul în care noi trebuie să încercăm să punem în aplicare angajamentul statelor membre de a raporta către comisie, dar sigur că putem să discutăm ulterior. Așa cum spuneam, este, există un număr de amendamente pe care mai trebuie să le discutăm, trebuie să le analizăm cu raportorii din umbră și cu colegii care le-au depus. Chestiunea fiind că nu ar trebui să încercăm să introducem în acest raport recomandări de acest tip care de fapt sunt legate de anumite regulamente. Mai este un amendament depus de domnul Wolf Klin și anume numărul 63. Domnia sa a făcut o propunere legată de suma de bani alocată pentru programul Fiscalis. În prima parte a raportului am spus că suma alocată acestui program nu va fi discutată, ci ea va fi confirmată în urma negocierilor uh, pe cadrul financiar multianual. Suma, desigur, va depinde de rezultatul negocierilor globale asupra cadrului financiar multianual. Domnul Clint, la amendamentul 63, a propus să ținem cont de contribuțiile statelor membre. Bun, trebuie să discutăm uh, să ne explice poate mai bine ce a intenționat uh, cu acest amendament. Altfel, consider că majoritatea amendamentelor uh, pot să ne fie de folos pentru că uh, să putem veni în fața Comisiei Econ cu niște propuneri foarte clare de amendamente de compromis. Mă opresc aici și cu mare interes voi asculta ce au de spus raportorii din umbră și desigur că voi începe cu domnul Wang Ngoc, care este uh, raportul din umbră din partea grupului socialist și democrat. Dragi colegi, dragă Teodor, eh, nu, cer, nu trebuie să-ți cer scuze pentru că sunt lucruri care se întâmplă. Eh, acum, în ce privește proiectul tău de raport, eh, nu e de resortul Parlamentului o redefinire a, eh, în întregimea programului fiscalis, pentru că ăsta este apanajul Comisiei. Ea știe care sunt cele mai bune instrumente pentru nevoile care există. Însă avem responsabilitatea de a introduce niște măsuri de siguranță ca să ne asigurăm că fondurile alocate programului sunt cheltuite cât mai just și eficient posibil. Așa e cazul în ce privește, în primul rând, participarea unor țări care nu sunt membre ale Uniunii, în al doilea rând, acțiunile eligibile, în al treilea rând, rata de cofinanțare aplicabilă, în al patrulea rând, recursul la experți externi și în al cincilea rând, controlul ex post al punerii în aplicare a programului. În ce privește țările terțe, suntem de acord cu raportorul și cu raportorul din umbră de la ECR. Țările uh, care sunt candidate pot, trebuie să participe fără restricții, dar cele care țin de politica de vecinătate nu ar trebui să participe decât pe subiectele care țin de lupta împotriva fraudei și a uh, evaziunii fiscale. În ce privește acțiunile eligibile, proiectul de raport este, cred eu, prea deschis la alineatul 9 și articolul 7 trebuie să avem niște amendamente pentru că în formularea actuală de fapt, la aliniatul 9 al articolului 7 putem avea amendamente pentru că în formularea actuală s-ar permite o finanțare a oricărui program. De aceea am depus amendamentul 68. Pardon, 58. Propunerea Comisiei de a permite o rată de cofinanțare până la nu a făcut obiectul unor amendamente a celorlalți raportori din umbră, dar cred că ar fi bine să limităm această rată la 80%, rezonabil uh, în legătură cu, dacă vedem ce se întâmplă cu finanțarea Comisiei la alte programe, de exemplu în politica de coeziune. Totuși, Uh, rata de 100% ar trebui păstrată pentru țările sub asistență financiară. Apoi, uh, uh, în ce privește experții externi, propun să ne limităm la reprezentanții guvernelor statelor care participă la program și să nu participe și reprezentanții statelor terțe. Amendamentul meu 33 e compatibil cu amendamentele 37 până la 40 care se ocupă de același subiect. Și amendamentele mele 45, 48, 67 și 68 își doresc introducerea unor principii clare pentru evaluarea și pentru evoluția programului care ar trebui eh, judecată pe baza unor indicatori preciși în ce privește lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale și nu doar să fie judecate pe, pe baza mărturilor participanților și suma alocată ar trebui să fie justificată, așa cum se cuvine de către comisie. În Uh, concluzie, amendamentele noastre sunt destul de convergente și vorbesc de toate grupurile politice și sunt convins că fără dificultate vom ajunge la un compromis foarte bun pe acest proiect de raport. Mulțumesc! Thank you. I'm giving now the... Mulțumesc! Wolf Klintz ar avea cuvântul, însă vorbește Ole Schmidt în numele acestea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, de fapt. Da, eu îl reprezint pe domnul Clint. Sunt domnul Clint acum. Vă mulțumește pentru ceea ce ați făcut. Vă mulțumește pentru tot ceea ce ați întreprins pe acest dosar. Are toată încrederea că rezultatul va fi extrem de util. De asemenea, domnul Wolf Clint a menționat câteva aspecte principale, a depus și câteva amendamente. Eu uh, am întârziat puțin din cauza schimbării de program și nu știu dacă ați făcut deja trimiterile. acestea. Oricum, mai bine le trec în revistă ca să fiu singur. Pentru a atinge obiectivele uh, programului uh, fiscal, ar trebui invitați uh, Mm, programului fiscalism, mă scuzați, ar trebui uh, invitați uh, experți. Alocarea de resurse pentru anumite acțiuni, în special pentru echipament uh, IT, ar trebui să fie făcută într-o manieră echilibrată, nu așa cum se sugerează deocamdată. Portofoliul financiar pentru implementarea programului Fiscalis trebuie să uh, țină cont de evaluarea statelor membre și domnul Clint consideră că e nevoie ca programul să fie evaluat în mod regulat. În acest sens trebuie uh, depuse rapoarte cel puțin o dată pe an. Mulțumesc, eu uh, sunt convins și asta mi este și speranța că veți ajunge la un consens în cele din urmă. Mulțumesc. Domnul Filip Lambert are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu le fac astăzi pe toate. Astăzi uh, sunt singur pe scenă, lumina reflectoarelor e îndreptată asupra mea, așa este. Cred că e suficient pentru o zi. Voi fi succint. Da, așa e când ești workaholic. Vreau în primul rând să-i mulțumesc nu doar uh, raportorului, ci tuturor celor implicați. Avem o situație cu totul și cu totul inedită. Eu nu pot să interpretez um, absența atâtor colegi decât ca pe un semn de încredere, de fapt, pentru că e un dosar dificil, toată lumea are încredere în uh, dumneavoastră. Având în vedere că avem această demonstrație publică de încredere, ar trebui să o subliniem ca atare. E un sentiment care ne dă încredere și confort, așa că haideți uh, să ne bucurăm preț de o secundă de această încredere. Și da, domnule raportor, sunt de acord cu dumneavoastră că uh, nu putem să deturnăm pur și simplu fiscalis în așa fel încât să devină un program care să facă totul în ceea ce privește taxarea și impozitarea. Totuși, este un program de cooperare între autoritățile fiscale naționale și trebuie să încurajăm cooperarea. Nu știu cum uh, o vom face, nu știu în ce măsură vom fi uh, capabili să subliniem cum trebuie nevoia de a exista un flux uh, informațional nu doar automatizat, ci un schimb de informații în ceea ce privește fiscalitatea pentru că este o, o, o, o metodă cheie de a combate frauda fiscală în marile corporații. Haideți să utilizăm sintagma utilizată de Mario Draghi, de uh, uh germani, uh, cuvântul acela cu ce mare, condiționalitate. Dar pentru asta e nevoie de transfer de informații. Dacă nu îndeplinești condiționalitatea, nu te bucuri de nimic. Bine, mai în glumă, mai în serios, dar până la urmă eu cred că așa trebuie puse lucrurile, așa trebuie prezentate, având la bază un flux informațional care se implice și pe contribuabil, uh, mai ales în ceea ce privește fiscalitatea. În ceea ce privește angajarea de experți, așa este, dacă facem apel la experți, um, atunci eu nu aș alege doar uh, experți din mediul antreprenorial. E adevărat că ei își cunosc treaba foarte, foarte bine, dar poate că nu au același obiectiv ca noi. Și de aceea aș vrea ca experții, dincolo de faptul că sunt foarte competenți, să vină din uh, diferite cercuri, nu doar din, cercul antreprenorial. Mă gândesc la societatea civilă, la organizații uh, sociale, la oameni cu experiență la fața locului în ceea ce privește fiscalitatea. De asemenea, pentru a combate frauda și evaziunea fiscală, avem uh, nevoie de un efort uh, concentrat, concentrat și pentru asta să ne axăm pe anumite programe care să ne ajute să îmbunătățim dimensiunea și eficienta, eficiența funcționarilor publici, pentru că ei sunt uh, în linia întâi, sunt primii care luptă, luptă împotriva uh, fraudei fiscale. Iată care sunt lucrurile pe care vrem noi să le uh, punem în lumină. Probabil că va dura până să ajungem la un consens, vreo 10-12 reuniuni ale raportorului din umbră, dar vom, vom reuși. Vreo Zece reuniuni totuși ar fi cam multicel, dar putem încerca. Sau poate mergem uh, foarte repede, trecem totul repede în, reze- în revistă dacă sunteți de acord cu toate amendamentele noastre. Mulțumesc foarte mult. Domnul Strecea care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Hmm, la începutul acestei reuniuni, iată, m-am uh, gândit că va fi o sesiune interesantă la o ceașcă de cafea. Din toată s-a pus punctul pe I și mi-am dat seama că așa și este. Chiar dacă la început am ridicat din numeri cum să fie o reuniune o ceașcă de cafea, dar așa și este. Iată, suntem aici o mână de oameni foarte competenți. Cei de la Econ au încredere în noi și de data aceasta putem să decidem ce ne dorim, având certitudinea că colegii noștri se uh, vor baza pe noi. Sau sunt leneși, rămâne de văzut. Stimate coleg, avem atâta timp la dispoziție încât putem să discutăm ce ne dorim astăzi. 5-6 puncte am eu de trecut în revistă. Uh, după cum știți, noi, conservatorii, avem o atitudine mai degrabă sceptică față de programe precum Fiscalis, dar recunosc cu plăcere faptul că o majoritate covârșitoare din mm, um, ideile din text și din amendamentele depuse sunt lucruri care se alinează ideologiei noastre. În primul rând, suntem perfect de acord cu uh, nevoia de a combate frauda fiscală, evaziunea fiscală. În acest spirit am și depus câteva amendamente sau am reformulat anumite paragrafe pentru uh, a puncta cum trebuie subiectul. Menționez punctul 2, uh, frauda transfrontalieră. Am vrea să credem că programe precum Fiscalis ar duce la limitarea fraudei transfrontaliere. Pentru că e vorba de activități care înfrânează concurența, creșterea și așa mai departe. Diplomatic vorbind, aș spune că limitează creșterea, dar ideea este că daunele sunt foarte, foarte grave dincolo de limitare. Nu în ultimul rând, vreau să spun că eu am depus vreo două, trei amendamente care sublinează pregătirea, uh, importanța pregătirii profesionale în acest domeniu, pentru că toți cei implicați în acest domeniu trebuie să fie bine instruiți și pentru asta e nevoie de cursuri uh, foarte bine puse la punct. Mi-aduc aminte foarte bine când am vorbit cu Wolf Klint despre faptul că și noi și ei gândim la fel în fața pericolului de a risipi banii. Nu e un subiect deloc controversat nici cu celelalte grupuri politice. Și acum am ajuns și la ultimul punct. Experți externi. Înțeleg prea bine că sunt dif- diferențe de opinie între noi, dar noi am fi pentru angajarea de experți externi cu câteva condiții. În primul rând, lista acestora trebuie să fie publică, transparentă, uh, trebuie să fie mereu adusă la, la zi, iar procesul de selecție de experți să fie transparent pe deplin și, nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm de faptul că vom obține experți buni, dar aceștia costă de obicei. Deci, uh, iată care sunt uh, observațiile mele și um, din toată această intervenție aș vrea să subliniez faptul că suntem aproape pe deplin de acord cu raportorul, așa că nu mă aștept la mari surprize neplăcute în ceea ce privește votul final. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem un alt raportor din umbră, domnul Nicolas Ciuntis, dar nu este aici. Nu vrea nimeni să vorbească în numele domniei sale? Nu. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Bine. Haideți să vă mai spun doar că votul la Comisia Econ e programat pe 28-29 noiembrie, iar mai apoi ducem dosarul în plenară în luna martie 2013 totul în funcție de rezultatul trialogului. De fapt, nu vom ajunge la plenară înainte de a fi finalizat uh, trialogul cu Comisia și Consiliul. Din păcate, acum trebuie să luăm o pauză până la 4 și 20, când vine domnul Schicluna. Domnule președinte, vreau doar să menționez că, dat fiindcă voi reveni la 4.20, va fi a patra oară când voi fi venit din ASP în uh, Jan. Așa că vreau să mulțumesc președintelui că ne dă posibilitatea să facem educație fizică, pentru că de obicei suntem sedentari, iată, așa suntem uh, mereu într-o formă fizică excelentă. Da, așa este și îmi pare rău pentru aceste schimbări din program. 4 și 20, dragii mei, vă rog frumos să fiți uh, punctuali. Vom relua lucrările atunci.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 Yes, we can start. Putem începe deci reuniunea. I will be chairing this uh, point four. Eu voi prezida acest punct de pe ordinea de zi, care se referă la proiectul de raport în ceea ce privește sistemul european de statistică Eurostat. Cred că ar fi cazul să îmi cer scuze pentru că am întârziat. Să știți că am plecat de acasă la șase și jumătate azi dimineață, dar din păcate am avut întârzierea. Fără altă întârziere, cred că putem începe prin a vă da o descriere a proiectului de raport pe care, l-am, pe care îl prezint acum. Am încă o mărturisire de făcut. După ce am uh, terminat raportul și l-am recitit, am fost uh, destul de dezamăgit de mine însumi, pentru că nu cred că am mers suficient de departe. Cred că acum avem ocazia să îmbunătățim calitatea statisticilor și vorbim întotdeauna în limbajul juridic că statisticile trebuie să fie uh, comparabile uh, la timp și să fie exacte. Și să existe un punct de referință pentru politicile și pentru actorii implicați și pentru forurile de decizie în general. Totuși, ele sunt rezultatul la ceva ce este produs și pentru a asigura acest lucru, trebuie să consolidăm pilonii uh, de diseminare ai uh, statisticilor oficiale și asta încearcă să facă raportul. Fără îndoială, în ultimii ani, Sistemul european de statistică și-a dezvoltat mai mult guvernanța și a oferit strategii pentru a ne asigura că sistemul în întregimea sa păstrează și pune în aplicare calitatea necesară și eficiența necesară. Și are un cod de practici care, sunt, care este asigurat și acest sistem a oferit un serviciu foarte bun având în vedere numărul de țări implicate. Totuși, trebuie să menționăm că Grecia, cazul Greciei, a arătat că ceea ce s-a făcut până acum nu este suficient, că a existat un eșec sistemic. Pentru că oricum l-ai descrie, până la urmă a fost un eșec semnificativ. Și acum ni se cere să intervenim, să rezolvăm slăbiciunile sistemului, ceea ce ar putea să ducă la noi riscuri sistemice. De aceea, ni se cere să intervenim. După criza din Grecia, în multe țări, sistemul european de statistică este, a fost și este în continuare sub observație și de aceea există această necesitate de consolidare bazată pe o mai mare independență a entităților care îl formează. Ni se cere de asemenea să fim proactivi și nu reactivi și să încercăm să prevenim viitoarele probleme. Sistemul actual nu se poate reînnoi, pentru că, într-un fel, este controlat chiar de tratat. Deci, cu excepția cazului în care apare o modificare a tratatului, modificările aduse actualului sistem sunt foarte limitate chiar și atunci când încercăm să aducem o mai mare independență. Cred însă că în actualul sistem există loc de modificări, chiar și de natură auto, de autoreglementare. Raportul se întreabă dacă putem să îi asigurăm pe utilizator că după punerea în aplicarea măsurilor luate de noi, va fi imposibil să mai apară o situație precum cea a Greciei. Deci acesta va fi etalonul. Statutul juridic al sistemului european de statistică este în mod clar mai slab față de sistemul european de bănci uh, centrale. Dacă facem o comparație între cele două, trebuie să ne gândim că trebuie să avem un respect pentru cele două sisteme deși comparațiile sunt uh, odioase, cum spunem noi în engleză, totuși trebuie să ne gândim la aceste comparații, având în vedere rolul instituțional al Eurostat, care nu este o instituție autonomă precum Banca Centrală Europeană. în conformitate cu prevederile legislației naționale, cu bugete stabilite de parlamentele naționale. Avem, deci, aceste entități care pot fi controlate, practic, de, prin liniile bugetare. Deci trebuie să tratăm uh, institutele statistice ca uh, autorități independente și să le încredințăm sarcina de a produce un activ public în numele societății în întregimea sa și să nu reprezinte pur și simplu autoritățile statului. Am discutat uh, acest lucru cu uh, șefii Institutelor Naționale de Statistică și există unii care deja au ajuns la nivelul de uh, capacitate și de respect uh, de care este nevoie, dar din păcate nu toate se bucură de același respect. Cred că putem merge chiar mai departe și ne putem asigura că mecanismul de numire a președintelui sau a directorului general al unui Institut Național de Statistică este, ar trebui să fie consolidat și rolul lui nu ar trebui să fie diferit de rolul unui președinte de bancă centrală, unui guvernator. ci ar răspunde practic în fața Parlamentului și nu în fața miniștrilor. Sistemul de finanțare al acestor institute naționale și stabilirea resurselor disponibile, pentru că tocmai astfel poate institutul să devină independent cu adevărat atunci când are propriul buget, care este hotărât în mod independent de autoritățile statului. Plus, Uh, plus definirea procedurilor de stabilire a statisticilor. Dar în acest sistem, metodele de producere, diseminare, standarde și așa mai departe. Dar mai întâi trebuie să punem accentul pe independența institutelor naționale de statistică și pe independența Eurostatului. În cadrul sistemului trebuie să consolidăm și regulile prin care se folosesc aceste concepte pentru producerea uh, statisticilor și regulile prin care se accesează informația de la alte organisme și prin care se protejează datele. Cum am spus, asta nu reprezintă un, o critică la adresa tuturor uh, institutelor naționale de statistică, dar uh, multe dintre ele, pentru că multe dintre ele deja au ajuns la aceste standarde, dar trebuie să ne asigurăm că toate respectă aceste linii generale și standarde înalte. Pentru că, după cum știți, un lanț este la fel de puternic ca cea mai, puternică, ca cea mai slabă veriga a sa. Deci dacă toate verigile sunt puternice, atunci și lanțul e puternic și trebuie să ne asigurăm că așa va fi. Some <coughs> of the proposals. Unele dintre propunerile care sunt în raport și pe care vreau să le consolidez prin amendamente sunt noțiunile de independență ale actorilor. Mă refer aici la Eurostat și la uh, Institutele Naționale de Statistică, de asemenea și rolul de coordonare al acestora și în ceea ce privește codul de practici ar trebui să includem un principiu sau o dimensiune de independență. Cred că aici ar trebui să consolidăm codul de practici european cu o legislație cu un caracter obligatoriu. Cred că ar trebui să ne gândim la aceste lucruri, pentru că dacă vrem să avem un sistem european de statistici uh, similar cu sistemul bancar, atunci trebuie să ne gândim totuși și la o revizuire a tratatului, chiar dacă în aceste momente nu este pe ordinea de zi. O altă propunere ar fi legată de raportul anual, pentru că băncile centrale au un raport anual și Vrem ca și sistemul european de statistici să aibă o asemenea raportare anuală prin care să analizăm observații legate de succes sau eșec în, uh, pe perioada uh, uh, anului respectiv, care sunt statisticile produse, care sunt indicatorii disponibili, ce direcții generale au fost implicate în producția acestor statistici și așa mai departe. Deci sunt multe propuneri care putea fi incluse aici, într-un asemenea raport anual, care să ofere o imagine a sistemului în fiecare moment, în fiecare an. Există un consens larg că sistemul european de statistică trebuie să fie consolidat și propunerile noastre sunt importante și ar trebui să fie urmate. Cu toate acestea, trebuie să deschidem o, o discuție despre viitorul pe termen, mediu al sistemului în cadrul uh, noii guvernanțe europene. ask. Yes, Mr. Gozes. Îi dau cuvântul domnului Gozes. Domnule președinte, domnule raportor, vreau doar să vă rog să scuzați uh, absența uh, domnului Crața, care era raportor din umbră pe acest uh, raport. Nu mi-a lăsat ceva clar de spus dar, așa cum vă spun de obicei când e vorba de statistică, că noi ă, avem încredere în dumneavoastră și vom susține propunerile pe care le faceți pentru ă, îmbunătățirea sistemului european de statistică. Și așa cum ați subliniat, este important ca persoanele și serviciile care stabilesc aceste statistici să producă statistici fiabile și credibile și să nu fie dependente de autoritățile politice care au această tendință supărătoare de a le modifica în funcție de dorințele pe care le au și care nu sunt îndeplinite întotdeauna. Mulțumesc! Ah, thank you, Mr. Gozes. Um... Mulțumesc, domnule Gozes. Filip, cred că e rândul tău acum număram cât de mulți suntem în sală. Cred că suntem 25 aici, dar uh, și noi avem vreo 40 și ceva de interpreți. Le mulțumesc interpreților că au stat aici, mulțumim și Eurostatului că a avut atâta răbdare. Nu vreau uh, să te consolez acum dacă ești nemulțumit de tine pentru lipsa de ambiție, dar noi suntem dispuși să te ajutăm pentru a ajunge la un nivel de care să fii mulțumit. Începând, pornind de la o propunere destul de bună a Comisiei, avem tendința să susținem amendamentele pe care le-ai depus deja, dacă vrei să mergem mai departe, și noi suntem dispuși să facem acest lucru și sunt câteva elemente pe care le-am subliniat. Da, ar trebui să avem independență la Eurostat, dar ideea mea generală este că, da, trebuie să avem independență, dar niciodată n-ar trebui să ne gândim că orice organism format din ființe umane este, prin definiție, fără pată. Știi că eu nu cred în guvernanța uh, oferită de experți. Deci ar trebui să fie institute independente unele de altele, ar trebui să existe niște verificări, dar nicio instituție, pentru că ai menționat uh, BCE-ul, pe mine nu mă bucură faptul că BCE-ul este un organism uh, perfect independent. Cred că asta periclitează democrația, pentru că o instituție care are un rol semnificativ uh, este pusă într-o asemenea poziție încât nu poate să fie verificată de absolut nimeni, asta periclitează democrația și vedem că există tentația din partea unei asemenea instituții să obțină mai, multă, uh, mai multe competențe în domenii diverse față de cele inițiale. Deci, da, vrem mai multă independență pentru institutele statistice, dar asta înseamnă că aleși, uh, că oameni care au fost aleși în mod democratic ar trebui să aibă dreptul să ofere uh, consultanță în ceea ce privește tipul de date pe care vrem să le colectăm. Știți că de obicei obții ceea ce măsori și dacă definești ce vrei să măsori, atunci definești și rezultatul într-un fel sau altul. Dacă, spre exemplu, vrei să-ți reduci amprenta ecologică sau vrei să uh, crește egalitatea de venituri, atunci trebuie să te asiguri că acestea sunt uh, cuantificate într-un mod uh, fiabil și ceea ce se colectează ca date trebuie să fie mandatat de, la nivel politic, dar trebuie să ne asigurăm că metodele duc la un rezultat care este suficient de exact pentru uh, forurile de decizie. În ceea ce privește codul de practici, credem că ar trebui ca acestea să fie publice și inteligibile pentru omul de rând. Deci avem nevoie de suficientă publicitate pentru acest cod de practici și trebuie să ne asigurăm că Comisia verifică calitatea executării acestui cod de practici. Deci trebuie să existe și o măsură de aplicare, o măsură executorie din partea Comisiei. ne întrebăm dacă noțiunile precum uh, cele mai bune practici și um, um, evaluarea interpares uh, sunt uh, cele mai bune. Putem avea și cooperare bilaterală, de la împărtășirea de bune practici până la acorduri de twinning între diversele state membre. și pe baza amendamentului 5, probabil ar trebui să transmitem semnalele potrivite pentru a crește accesibilitatea datelor. Ca o paranteză, am combinat date pentru un discurs pe care a trebuit să-l țin și Eurostatul e foarte bun în ceea ce privește datele legate de datoriile publice. Ajungi la ei printr-o simplă căutare pe Google și e perfect. Dacă faci uh, același lucru pentru datoria privată, vă urez succes, că eu încă n-am găsit unde există date legate de principalele componente ale datoriilor private din sectorul privat, uh, din sectorul financiar, mă scuzați, nefinanciar, din gospodăriile particulare și așa mai departe. Sper că există pe undeva, dar eu nu le-am găsit. Deci, se pot face multe în ceea ce privește accesibilitatea datelor. Plecând de la amendamentul 10, că nu trebuie să existe reguli fără sancțiuni, repet deci ce am spus mai devreme, credem că ar trebui să avem un regim de sancțiuni mai strict. Ce ar mai fi? Aș sublinia necesitatea de un flux de informații bun între instituțiile naționale și sistemul european, noi încă nu ne-am gândit foarte bine, n-am finalizat ideea aici, apoi legitimitatea directorului general al Eurostat. Ar trebui să avem un prag mai mare pentru votul consultativ din partea Parlamentului European pentru a avea o legitimitate mai mare. Nu știu, și după cum știți, În ultimele săptămâni lucrurile nu au fost foarte clare. Lumea bancherilor centrali este o lume a bărbaților. Nu știu dacă uh, prezența femeilor este mai mare în sistemul european de statistică, dar dacă da, ar trebui să vedem mai multe femei și în poziții de conducere. Deci nu avem critici puternice, suntem doar, acestea sunt doar elementele cu care vrem să contribuim la raportul dumneavoastră. Doamna Basescu, doriți să interveniți? Vă rog. Uh, thank you, Mr. Mr. Chairman. Well, despite... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor de la ECR. Păi, ce să facem? Asta este, ne bucurăm și noi de această după-amiază aerisită. După cum spuneam, Permiteți-mi uh, să fac câteva comentarii, unele de ordin mai general. Ascultându-vă, domnule președinte, foarte, atentă, foarte atent, am uh, reușit să clasific uh, observațiile pe două categorii. În primul rând, sunt perfect, perfect de acord cu dumneavoastră. Vorbeați despre independența sistemului iar eu cred că aceasta este foarte importantă. În al doilea rând, subliniați uh, importanța autorităților naționale care vor face ca sistemul statistic uh, european să fie mai de încredere. Întrebarea ar fi dacă în realitate propunerea e fiabilă. E clar că datele trebuie să fie de încredere. Ați menționat la un moment dat cazul Elen sau exemplul grec. Întrebarea mea este dacă un fel de exemplu grec e de evitat și apoi al doilea calup de observații se referă mai mult la întrebări care au apărut. Autoritățile naționale vor putea ele sau vor dori ele să împărtășească datele uh, de încredere, fac pariu că autoritățile naționale statistice vor tinde să își coloreze datele statistice și până la urmă datele nu vor corespunde cu realitatea. În al doilea rând, vă întreb dacă e posibil să obținem date fiabile dintr-un stat într-altul, care să fie valabile și pentru alte state. Nu vreau să demonizez cazul Elen, dar uh, am dubii în ceea ce privește posibilitatea de a evita pe viitor un caz elen. Oricum, eu sunt de acord cu poziția generală prezentată de dumneavoastră și sunt De asemenea, de plină cunoștință de cauză că nu sunt raportor din umbră, raportarea este doamna Vicky Ford. Luați observațiile mele ca fiind observații de ordin general. Nu mai sunt azi vorbitori, spune raportorul. Domnul Van Harte de la Comisie dorește să ne spună ceva. Profit această ocazie, doamnă, de a vă cere scuze pentru că situația e cum e. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această oportunitate de a interveni astăzi aici. Patru comentarii am. Foarte importante pentru noi. Mai întâi, în ceea ce privește nevoia de a revitaliza regulamentul existent în ceea ce privește statisticile europene. Avem nevoie de acest program pentru a continua reforma pe bună guvernanță și să stimulăm uh, producția statistică. Deja au fost subliniată importanța anumitor uh, elemente în raportul dumneavoastră și au fost făcute comentarii pertinente. Trei elemente majore ies în evidență. E nevoie de independența instituțiilor de statistică și a Eurostat, E nevoie de o coordonare eficientă a sistemelor de statistică națională de către instituțiile uh, naționale de statistică și e nevoie de de uh, commitments on confidence, deci angajamentul pe încredere. Același lucru se aplică și Eurostatului. Comisia deja și-a propus să uh, reconsolideze guvernanța statistică, introducând noi elemente în uh, uh, decenta decizie cu privire, recenta decizie cu privire la Eurostat. E vorba, după cum am spus, de angajamentul bazat pe încredere. În ceea ce privește modernizarea, noi credem că este crucial să existe acces la surse administrative aceasta fiind o precondiție pentru eficiență și reducerea birocrației. Comisia, propunerea comisiei ilustrează un program ambițios și foarte delicat în tratatul uh, în vigoare. Propunerea merge cât de departe poate, încercând să respecte parteneriatele și um, prerogativele tuturor. Vă informez că discuția la Consiliu este avansată, însă aproape toate propunerile noastre se confruntă cu reticențe din partea statelor membre. Ba chiar există riscul ca anumite prevederi să uh, Um, fie mult slăbite și de aceea noi contăm pe sprijinul activ al Consiliului, ca de obicei, de fapt. În ultimul rând, subliniez uh, importanța menținerii unui nivel ridicat uh, de ambiție. Comisia e îngrijorată de așteptările nerealiste. E un risc de overload, deci deasupra încărca negocierile cu um, tot felul de lucruri care ar putea, de fapt, să depășească sfera tratatului. Înțelegem viziunea pe care o aveți. Se vrea crearea unui sistem statistic puternic, vizionar, care să țină cont de nevoile de uh, colectare de date statistice și care să uh, respecte niște cerințe de calitate. <laughs> Dar Pentru asta e nevoie de o abordare echilibrată, holistică, pentru adresarea, uh, pentru implementarea, mă scuzați, unor reforme simultane în plan comunitar și național. Dacă reușim să menținem nivelul înalt al ambițiilor din propunerea comisiei, uh, ambiții uh, finisate prin amendamentele dumneavoastră, atunci vom avea bază de lucru pe care să ne continuăm reforma. Practic am avea bazele pentru o politică pe termen lung în ceea ce privește serviciul de statistică pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc pentru aceste eh, idei foarte importante. Am luat notă. Eu nu cred că raportul are menirea de a depăși prerogativele conferite prin tratat. Când vorbim despre independență, trebuie să nu uităm că aceasta trebuie tradusă în man- prin maniera în care sunt recrutați uh, șefii din Institutele Naționale de Statistică. Philip Lamberts spunea, sau poate n-a spus-o explicit, dar cumva bătea spre ideea că nu există încrederea că există o instituție uh, pe deplin independentă, care nu răspunde fața nimănui sau că n-ar fi demnă de încredere o, în regulă, dar ar trebui să răspundă aici întrebări în fața Parlamentului. Asta e deja o diferență. Cu cât uh, suntem mai familiari cu sectorul statisticilor, mai ales parcurgând legislația pe care o avem cu privire la guvernanța ecologică, unde avem six-pack-ul, two-pack-ul, tablourile de bord, avem atâtea sancțiuni, practic pune la stârpul infamiei o țară pentru o singură statistică și mai târziu, când Încheiem capitolul, ne dăm seama cât de, nici nu găsesc cuvântul potrivit, cât de flexibil, spune raportorul, e până la urmă sistemul statisticilor. E o, cea mai bună metodologie de a ajunge la o statistică. dau seama că oamenii vor să acționăm într-un regim de urgență, dar regimul de urgență, acționează, regimul de urgență se acționează în baza unor uh, intervenții temporare. Nu sunt date definitive. Datele trebuie revizuite mai apoi. Dar pentru datele care depășesc uh, deficitul de 3% și pentru care se impun sancțiuni, e bine, în cazul acestora se aplică alte reguli. E foarte important ca oamenii care sunt responsabili de aceste statistici să fie oameni respectați, să aibă o aură de lideri uh, într-o instituție și e clar că mulți au această aură chiar acum, dar uh, să ne asigurăm că și pe viitor va exista această calitate, pentru că statisticile cu privire la guvernanța economică, la sancțiunile aplicate anumitor state membre sunt uh, foarte importante. Nu mă refer doar la cazul Greciei. Legiuitorul. Deci e de părere că deficitul e deficit și deficit și că acest lucru nu se schimbă, dar noi știm că nu e așa. Nu putem decât să îmbunătățim calitatea producerii de date statistice, îmbunătățind calitatea la instituțiile de statistică și a personalului. Atât pot să spun eu drept concluzie. Și acum să parcurgem calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor pe 14 noiembrie, peste vreo săptămână și ceva. Examinăm amendamentele pe 3 decembrie, votul la Econ pe 17 decembrie. Și probabil în martie trecem la plenară. Cu privire la următoarea reuniune ECON, vreau să vă spun că va avea loc luni, 12 noiembrie, și apoi joi, 15 noiembrie. Deci în aceeași săptămână, mulțumesc. Reuniunea se suspendă. Okay.